Iată și deschidem uh, ședința. De ce nu mă aud? Nu mă aud. Stai, stai. Aș dori să dau cuvântul uh, în primul rând, să urez bun venit președintelui uh, delegației Moldove, din Moldova, care au luat loc acum pe tribuna vizitatorilor și care participă la această dezbatere despre Moldova. Dumneavoastră sunteți martori ai uh, semnării acordului de asociere între Uniunea Europeană și Republica Moldova și vă urăm bun venit! De asemenea, delegația noastră va participa împreună cu delegația dumneavoastră la mai multe reuniuni astăzi în Parlamentul European. În numele Parlamentului vă urez o ședere plăcută, în primul rând, la Bruxelles. Și astfel trecem la primul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de dezbaterea comună